acestei ședințe. Și trecem la uh, propunerile de modificare ale ordinii de zi. Doamnelor și domnilor, înainte de a mă referi la diversele puncte ale ordinii de zi, aș dori să fac o comunicare plenului privind procedura pentru și uh, a vă adresa și o rugăminte în legătură cu această procedură. Este vorba despre Uh, raportul domnului uh, Gobaci privind Uniunea Energetică. Este un raport de inițiativă. În legătură cu acest raport de inițiativă, am primit per total, s-au primit peste 200 de amendamente, inclusiv amendamente pentru vot pe părți sau uh, pentru vot separat. Peste 200 de amendamente, repet. Eh, grupul ENF eh, eh, a fost autorul a majorității acestor amendamente și am rugat acest grup să verifice odată dacă toate aceste amendamente trebuie să fie supuse la vot, pentru că altfel aș fi respins documentul sunt recunoscător acestui grup, a retras o parte din aceste amendamente, astfel că acum avem 59 de amendamente, dar în continuare 40 se referă la vot Uh, separat și 24 uh, de uh, amendamente cu propunere de vot pe părți. Conform evaluării noastre, probabil că marți votul va dura 45 de minute numai pe marginea acestui raport. Deci am reușit să reducem timpul de vot de la 100, o oră și 10 minute la 45 de minute. Dar la fiecare ședință plenară Ă, dumneavoastră ne criticați că voturile durează prea mult. Aveți dreptate. Și de aceea vă rog încă o dată să vă gândiți serios dacă într-adevăr fiecare vot pe părți și vot separat este chiar ă, necesar, dacă fiecare vot cu apel nominal este într-adevăr necesar, pentru că am putea să ne degrevăm noi de fapt de un efort în ciuda încălcării ă, numărului ă, minimal de amendamente, am ă, renunțat la a trimite înapoi în comisie acest raport. Dar dacă și pe viitor vom avea 200-300 de amendamente la rapoartele de inițiativă, aș ruga încă o dată comisiile să Uh, se ocupe de acest număr enorm de amendamente pentru că uh, de supra solicităm în uh, momentul votului în plen. Trecem acum la ordinea de zi pentru această săptămână. Nu am propuneri de modificări. Vă rog, domnule Turmes, vă rog. Äh, Dacă pot să fac o observație cu privire la amendamentele depuse pe dosarul cu privire la Uniunea Energetică, multe ori în șir, în cinci grupe de lucru am încercat să ajungem la un compromis și în ultima clipă grupul ENF a ă, introdus 40-50 de voturi pe părți și voturi separate. Deci, practic, este un șantaj dacă fie, de fiecare dată, după ce ajungi la un consens, ajungi să fii constrâns să uh, mergi pe mâna acestui grup politic care în ultima clipă schimbă direcția. Domnule Turmes, uh, Știți că um, afecțiunea mea dintre mine și grupul ENF uh, este reciproc limitată și de aceea uh, nu pot să, totuși nu pot să vă spun decât că tendința pe care o constatați la grupul ENF uh, nu există doar la, în sânul acestui grup politic, nu intru în detaliu, dar uh, și nu, nu apăr grupul ENF, dar trebuie să spun că vis-a-vis -vis de observația dumneavoastră că am avea nevoie de o strategie împotriva unor astfel de comportamente înaintea votului. Uh, tocmai în acest sens am făcut și observațiile mele în legătură cu dosarul pe, despre care vorbim. Domnule președinte, nu voi discuta despre tendințele și afecțiunile personale pe care le are fiecare aici numărul voturilor pe părți și numărul voturilor separate a fost uh, redus. Uh, într-adevăr, 45 de minute nu este un timp scurt și ne vom strădui să putem re- reduce încă până la sfârșitul, până la sesiunea de votare, numărul acestor voturi pe părți și vă mulțumim pentru înțelegere, domnule președinte. Mulțumesc. Dacă nu sunt alte obiecții sau observații pe marginea ordinii de zi, trecem la primul punct, prima dezbatere dezbaterea comună cu privire la raportul tocmai menționat, raportul domnului Grobarcic, către o Uniune Europeană a energiei și pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020, raportul domnului Ericsson.